Okay, friends, uh, then we start uh, with... Dragi prieteni, după cum am spus, continuăm cu punctul 7 de pe ordinea de zi și aș dori să dau cuvântul raportoarei noastre, Maria Arena. Aveți cuvântul. Rapidement, la... Mulțumesc, doamna președinte. Foarte rapid, propunerea comisiei este una interesantă și am adus mai multe adăugiri, cum ar fi includerea datelor statistice în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă sau consolidarea rolului Uniunii Europene în ceea ce privește dezvoltarea obiectivelor, ă, în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Vorbim de o definire a creșterii care se bazează și pe alte criterii decât PIB-ul și de faptul că trebuie să ținem cont uh, de anumite aspecte în cadrul programelor statistice. Pe baza acestui raport am primit uh, multe amendamente pe care pot să le organizez în jurul a patru compromisuri pe următoarele teme. Să ținem cont în datele statistice de specificitatea regională și teritorială, precum și de evoluția demografică, punând accentul asupra efectelor zonelor urbanizării și uh, capacității zonelor depopulate de a absorbi costurile de servicii publice pe care trebuie să le garanteze în continuare, în ciuda faptului că densitatea populației a scăzut. Primul compromis uh, în jurul căruia putem atașa anumite amendamente. Apoi, uh, luarea în calcul a persoanelor vulnerabile, celor cu dizabilități, minoritățile etnice și așa mai departe, Apoi, al treilea compromis, introducerea de indicatori suplimentari în ceea ce privește șomajul și politicile de restricție bugetară uh, incluse prin planul de dezvoltare și apoi introducerea de indicatori care să facă o legătură între competitivitate, productivitate și condițiile de muncă, precum și indicatori care să permită să se evalueze inegalitățile economice și sărăcia. Cred că pe aceste patru teme vom putea să reunim o mare majoritate a amendamentelor care au fost deja propuse și uh, cred că vom reuși să găsim o posibilitate de a ține cont de preocupările grupurilor care s-au exprimat până acum. Mulțumesc! Thank you. Uh, uh Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorului din umbră, doamna Lopez Fontana, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că vom reuși să găsim un numitor comun. Dacă nu mă înșel, joi vom avea prima reuniune a raportorilor din umbră și în principiu sunt de acord cu majoritatea amendamentelor depuse. Trebuie să recunosc Vom respecta propunerea făcută de comisie cu foarte mici uh, excepții. Propunerea comisiei este o propunere foarte bună. Programul statistic sprijină prioritățile strategiei Europeană 2020. Însă, nu înțeleg de ce au fost incluse cele 17 obiective de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Nu spun că acestea nu ar fi importante, însă nu înțeleg de ce acesta trebuie să se regăsească în acest program. În rest, sunt de acord cu afirmațiile raportoarei și este posibil să nu fim cu totul de acord pe toate punctele, însă până la urmă cred că vom reuși să ajungem la un consens. Vă mulțumesc! Domnul Gheriche din partea ECR nu este prezent și nimeni altcineva nu îl înlocuiește. Nici domnul Șambon din partea ALDE nu este prezent. Aș vrea să întreb dacă cineva înlocuiește pe domnul Calvă Șambon. Domnul Selimovic sau doamna Harkin, nu? GUE NCL nu, nu este reprezentat de nimeni. Verzi, nu? Doamna Zdanoca nu este prezentă. Și am ajuns la domnul Marta. Nu. Deci avem timp pentru a asculta părerea comisiei. Domnul Evaler, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Lucrez la Digi Eurostat în calitate de director și mă bucură faptul că pot să Mă refer la amendamentele uh, depuse de raportor. Vă mulțumesc, doamna Arena. Am discutat împreună cu dumneavoastră aceste amendamente. Mă bucură uh, activitatea dumnei și a raportorilor din umbră și rezumatul celor patru puncte este foarte clar și util. În general, Parlamentul European întotdeauna a sprijinit statisticile oficiale și a insistat asupra necesității ca datele statisticile europene să fie mai cuprinzătoare, uh, comparabile și mai colectate mai uh, rapid. Cred că este un lucru cu atât mai evident în aceste vremuri tulburi pe care le trăim uh, acum, când vehiculează așa numitele uh, fapte alternative. Extinderea acestui regulament este o extindere, deci nu vom uh, nu vom începe un nou, pro, un nou program, nu vor modifica profund programul până în 2017, ci dorim pur și simplu să garantăm o bună funcționare a sistemului european statistic, care să răspundă unor cereri tot mai mari uh, în contextul în care anumite state membre își reduc cheltuielile bugetare. Dacă este să mă uit la cele patru puncte amintite de raportor, specificitățile regionale, caracteristicile teritoriale, necesitățile unor grupuri speciale, analizarea unor noi indicatori privind ocuparea sau productivitatea și legarea acestora cu alți, alte, alte tipuri de indicatori sunt subiecte de care ne ocupăm, în legătură cu care am înregistrat anumite progrese, în legătură cu, cu unele am înregistrat progrese mai mari, cu altele mai mici însă este evident că avem nevoie de un temei legal pentru a cere statelor membre să colecteze aceste tipuri de date și Comisia este dispusă să respecte în continuare aceste, aceste priorități, astfel încât să dispunem de informațiile necesare pentru măsurile politice. Deci, prin propunerea noastră, cerem progrese înregistrate și suntem foarte ambițioși, însă nu trebuie să pierdem din vedere metodologiile și probabilitățile, metodele de probabilități cu care lucrăm. Deci suntem dispuși să, să discutăm în detaliu cu raportoarea, dar și cu comisia competentă pe fond pe parcursul negocierilor viitoare și cu acesta aș dori să-mi închei scurta mea intervenție. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Domnule Gherica, nu știu dacă doriți să luați cuvântul în calitate de raportor din umbră. Nu, mulțumesc. Atunci o să dau din nou cuvântul Maria Arena. Am început să lucrăm la compromisuri, deci uh, vom ține legătura cu Comisia pentru a avea o bună înțelegere a compromisurilor și a amendamentelor care au fost propuse și, bineînțeles, vom uh, încerca să venim în întâmpinarea preocupărilor tuturor. Mulțumesc! Thank you. The deadline for... Vă mulțumesc. De, termenul de uh, depunere a amendamentelor este în 23 martie vom vota și 27 martie vom avea votul. Acestea fiind spusă, revenim la punctul 5 de pe ordinea de zi. creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în activitatea și performanța fondurilor structurale și de investiții europene. Și aș dori să dau cuvântul raportorului și vicepreședinte comisiei noastre, domnul Roland. La da, da, cui... Mulțumesc, doamna președinte. Favorizarea investițiilor, cred că este un uh, obiectiv important al uh, fondurilor structurale, care contribuie la realizarea obiectivelor strategiei UE uh, 2020. Și chiar dacă anumite obiective sunt pe calea cea bună și sunt aproape să fie realizate, printre care reducerea numărul, uh, numărului persoanelor sub pragul sărăciei, nu au fost atinse. În momentul de față ne interesează două lucruri, angajamentul partenerilor în executarea fondurilor și îmbunătățirea vizibilității acestor fonduri în rândul cetățenilor. Ceea ce ne uh, interesează cel mai mult uh, pe noi ca uh, Comisie Amplă este Fondul Social European și tocmai de aceea am dat mai multă atenție acestui fond, veghind în același timp ca toate chestiunile să fie introduse transversal. Problema vizibilității este extrem de importantă, pentru că prea mulți cetățeni ignoră existența acestui fond. Doar o treime au auzit măcar vorbindu-se despre acest uh, instrument și știu că proiectele lor sunt cofinanțate de Uniunea Europeană. Este important să reamintim statelor membre și uh, nevoia de a se respecta regulile în materie de comunicare, și să insistăm uh, asupra valorii adăugate în ceea ce privește ocuparea. Cred că trebuie să reexaminăm uh, regulamentul 303 uh, din 2013 pentru a ține cont mai bine de natura specifică a proiectului Fondului Social European, pentru că este mult mai bine să indicăm uh, este mult mai ușor să indici uh, o cofinanțare pentru o clădire, spre exemplu, decât pentru un proiect de dezvoltare având în vedere complexitatea administrativă. Este deci uh, un element care descurajează mulți uh, antreprenori și descurajează și IMM-urile și le afectează pentru că acestea nu mai pot să contribuie la crearea de locuri de munte putem să ținem uh, mai bine cont de punctele de vedere ale partenerilor sociali pentru a avea rezultate mai bune. Și uh, invit statele membre să acorde o parte din resursele Fondului Social European pentru consolidarea capacității autorităților și actorilor publice eh, și a partenerilor sociali. Uh, și cu uh, nerăbdare și interes uh, aștept contribuțiile dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you. Then I give the floor. Vă mulțumesc. care cuvântul doamna Elena Gentile, vă rog. Grazie Presidente, ho ascoltato con attenzione. Vă mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Am ascultat cu mare atenție introducerea acestui subiect și, în general, pot fi de acord cu abordarea raportorului, cu faptul că cetățenii europeni trebuie să, să, să ajungă în situația în care să cunoască mai bine oportunitățile folosite și promovate de Uniunea Europeană în statele lor și să cunoască beneficiile potențiale din punctul de vedere al găsirii unor noi locuri de muncă. Mă gândesc de asemenea la cum am putea implica mai bine întreprinderile mici și mijlocii, pentru că știm că întreprinderile mici și mijlocii sunt responsabile pentru crearea unui număr mare de noi locuri de, de muncă și evaluarea impactului asupra ocupării mi se pare că ar fi un indicator foarte bun care ar demonstra impactul pozitiv al politicii de coeziune. Și în plus, ar demonstra modul în care informațiile și comunicarea reușesc să disemineze un grad mai bun de cunoaștere a impactului acestor fonduri. Desigur, trebuie să facem eforturi pentru a simplifica arhitectura complexă a fondurilor structurale europene. Să ne concentrăm pe necesitatea de a îmbunătăți uh, verificările efectuate la nivel primar și secundar. Însă un aspect care este recurent în discuțiile purtate la fiecare în țările din care provenim fiecare dintre noi este necesitatea unei, unei simplificări uh, ulterioare și de consolidare a capacității uh, instituțiilor care se ocupă de punerea în aplicare acestor fonduri. Autoritățile statelor membre, desigur, trebuie să se implice și comunicarea în general trebuie să fie una mai bună să fie orientată mai ales înspre grupurile uh, vulnerabile de cetățeni. Este nevoie ca incluziunea socială să fie promovată mai mult și mai ales reinserția pe piața uh, muncii să capete o importanță sporită. Prin uh, propunerile noastre, cred că putem să mergem într-o direcție mai bună. Uh, insistăm pe un grad mai mare de cunoaștere, o mai bună integrare între aceste, între aceste fonduri și o mai bună folosire a Fondului European uh, Social care să se concentreze pe o politică de ocupare mai activă. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Trebesius. Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport prezentat. Este un text foarte bun de la care putem uh, porni. Un uh, punct recurent amintit este capacitatea partenerilor regiunilor de a accesa fondurile europene. Este una din provocările principale cu care ne confruntăm. Drept urmare, este important să investim în capacități tehnice care să permită identificarea și uh, să permită identificarea, aplicarea și mai ales uh, gestionarea fondurilor europene. Un alt factor important amintit în acest raport, în acest proiect de aviz, este sarcina administrativă. Sunt cu totul de acord. Sarcina administrativă trebuie să fie redusă, însă trebuie să facem acest lucru fără a reduce numărul uh, necesar de audituri și de controle efectuate. Trebuie să găsim echilibrul potrivit din acest punct de vedere. Și aș dori să insist de asemenea asupra importanței plus valorii europene. Trebuie să ne asigurăm că toate fondurile structurale și de investiții europene sunt folosite potențând eforturile efectuate deja de statele membre. Grupul meu politic are anumite uh, priorități clare în, din acest punct de vedere. În primul rând, fondurile uh, europene nu ar trebui să fie folosite pentru a subvenționa abordări naționale, ci pentru a furniza un sprijin suplimentar tinerilor într-o, printr-o modalitate care completează programele naționale. În al doilea rând, programele finanțate prin fondurile europene trebuie să susțină flexibilitatea, permițând statelor membre să furnizeze un sprijin care să țină seama de, să țină seama de necesitățile locale, să ajungă acolo unde este cel mai, cea mai mare nevoie de aceste fonduri. În al treilea rând, orice evaluare viitoare din, a acestor fonduri structurale și investiții europene din partea Comisiei trebuie să, um, să, să se uite nu doar la numărul de, de participanți, ci să, încer- să încerce să înțeleagă de ce și când acțiunile finanțate de fonduri europene au succes. Din nou, aș dori să mulțumesc raportorului pentru proiectul de aviz și o să depun o serie de amendamente în, linia remarcilor pe care le-am avut. Mulțumesc. Domnul Selimovic, din partea ALDE, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Îi mulțumesc și raportare pentru un aviz foarte bun. Cred că este uh, un punct de plecare foarte bun. Având în vedere că mi s-a dat uh, astăzi această șansă, nu o să încerc să formulez toate punctele concrete ale ALDE, ci o să revin cu perspectivele noastre uh, în uh, cursul procesului de depunere a amendamentelor. Sunt convins că vom avea amendamente pe anumite puncte care de obicei sunt importante pentru noi liberali. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc foarte mult! Doamna González Peñas. Se pare că nu e aici și nu-i ține nimeni locul. Trecem la doamna Terry Ranche, în numele verzilor. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest aviz. Cred că este un punct de plecare foarte bun. Vreau doar să subliniez două lucruri care mi se par importante și care nu sunt acoperite. În primul rând, aspectele Uh, de încurajare pe care fondurile le oferă în perioada de pregătire a proiectelor, pentru că poate există și fonduri naționale și regionale care acoperă un proiect mai mare, dar în perioada de pregătire a proiectelor, atunci când vorbim despre finanțarea de studii sau despre auditarea proiectelor de infrastructură, uh, acolo, acestea sunt finanțate la nivel european și acest lucru trebuie să fie acoperit mai mult, pentru că foarte adesea, atunci când proiectul este finanțat de, la nivel regional sau național, acest lucru este conștientizat mai bine de populație decât ceea ce s-a finanțat prin Uniunea Europeană în faza pregătitoare și cred că ar trebui să putem disemina mai mult aceste informații. Al doilea punct important pentru noi este problema principiului parteneriatului, care nu este menționată explicit aici. Și mai ales atunci când avem o incluziune a societății civile și a autorităților naționale și locale, aceștia pot fi factori de multiplicare pentru a disemina informația că anumite proiecte sunt finanțate la nivel european. Și acest lucru e foarte important pentru că foarte adesea acestea sunt uh, făcute la nivel regional și uh, local și uh, în cazul acesta n-am mai avea doar un simplu panou care să spună că acest proiect a fost finanțat prin fonduri europene, ci am avea și organizații și oameni care să ducă informația mai departe. Dar aștept cu interes discuția cu raportorul și cu raportorul din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc! EFTD. Doamna Laura Aghena. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Politica de coeziune este un instrument fundamental pentru cetățenii europeni, dacă este uh, pusă în aplicare așa cum trebuie. Și am văzut propunerea Omnibus politicile precum Fondul Social European, care sunt uh, la baza activității comisiei noastre, ar trebui să aibă un impact asupra calității uh, muncii cetățenilor, mai ales în regiunile dezavantajate. Pentru a crește performanța, toate nivelele trebuie să fie implicate, așa cum trebuie Comisia și toate celelalte Trebuie să avem o guvernanță adecvată și trebuie să facem eforturi pentru a simplifica procedurile care permit accesul la finanțare. fără a reduce eficiența verificărilor, pentru că asta ar putea duce la fraude. Trebuie să ne asigurăm că oamenii implicați nu au conflicte de interese. și lipsa de vești în ceea ce privește uh, fondurile de coeziune se traduce în general prin uh, sume mari de bani care dispar. Și uneori uh, ne concentrăm mai mult asupra fraudei decât asupra oricărui altui lucru, dar este important să creștem vizibilitatea Uh, contribuțiile noastre, inclusiv prin uh, social media. Trebuie să oferim știri uh, cât de des posibil. Și rezultatele, iarăși, trebuie să fie publicate și trebuie să creștem încrederea, dar trebuie să existe și o diseminare a lucrurilor, a proiectelor care nu au funcționat pentru a ne asigura că lucrurile merg uh, mai bine pe viitor. Astea sunt amendamentele pe care le vom depune pe viitor. Mulțumesc, doamna D'Amato. Îi dau acum cuvântul domnului Marta. Mulțumesc, în ceea ce privește angajamentul partenerilor și vizibilitatea execuției fondurilor structurale și de investiție la nivel european, proiectul de aviz al raportorului nu ni se pare sustenabil. Pentru că domnul Roland deplânge faptul că europenii nu știu care sunt proiectele cofinanțate de Uniunea Europeană și de aceea solicită Comisiei uh, să facă mai multe controle pentru a se asigura că beneficiarii publică toate informațiile necesare. Mai mult cere și propaganda europeană pentru a demonstra, între ghilimele, valoarea adăugată europeană la proiecte, în special în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și integrarea socială. Deci acest proiect de aviz Uh, are un spirit contradictoriu în ceea ce privește dezbaterea asupra politicii de coeziune, pentru că, pe de o parte, cere mai multe controle și mai multe obligații pentru beneficiari, beneficiari și, pe de cealaltă parte, sugerează că povara administrativă asupra autorităților și asupra beneficiarilor ar trebui să fie redusă, tocmai pentru a asigura o rată mai mare a absorției fondurilor, ceea ce este logic. Totuși, acest uh, proiect de aviz, domnule Roland, are și câteva elemente pozitive. Apreciem faptul că raportorul dorește ca povara administrativă pentru IMM-uri și pentru companii să fie redusă și, în schimb, Asta nu maschează adevăratele noastre intenții, și anume creșterea nivelului de propagandă europeană, care vrea să ne facă să credem că Uniunea Europeană este bună și frumoasă și că investește bani în țările noastre pentru a îmbunătăți calitatea vieții concetățenilor noștri. Dar, domnule raportor, păreți să uitați sau omiteți să explicați că nu sunt banii Uniunii Europene, ci sunt banii contribuabililor din fiecare stat membru și în special uh, din statele care sunt contribuitori neți. Uh, cum ar fi Franța, care uh, are o contribuție de 9 miliarde de euro. Deci francezii nu fac decât să recupereze banii pe care i-au dat uh, Uniunii Europene. Nu sunt banii Uniunii Europene care pică din cer, așa cum vreți noastră să ne face să credem. Mulțumesc! Thank you. Uh, Mr. Mulțumesc. Domnul Salvai, din partea Comisiei, dorește să răspundă? la întrebările care au fost adresate, vă rog. No? Yeah. <laughs> Thanks to... Mulțumesc, doamnă președinte, că mi-ați dat uh, cuvântul. Eu lucrez la Unitatea pentru Comunicații de la DG Regio și, în primul rând, vreau să-i mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și domnului Buda, care a propus acest raport. Acest raport uh, vine la țanc, este un raport relevant și salutar. Bine primit de către Comisie, pentru că orice acțiune care merge în uh, direcția garantării unei mai mari transparențe și unei mai bune comunicări în ceea ce privește proiectele cofinanțate la nivel european și lui acestora este salutară pentru Comisie, după cum știți. Nu doar programele sunt cogestionate, ci și comunicările. Deci comunicările au uh, mai multe etape și sunt implicați mai mulți actori. Păi, plecăm de la instituțiile europene, apoi mergem la cele locale, regionale, naționale și apoi la beneficiari. Și este important să consolidăm această rețea de oameni și să uh, comunicăm mai bine cum sunt cheltuite fondurile. O să încerc să vă spun ce facem noi la nivelul Comisiei. În primul rând, încurajăm colaborarea cu presa locală și regională, pentru că asta ni se pare foarte relevant. Credem că este una dintre puținele politici care poate vorbi pe limba tuturor cetățenilor. So second of all, we, we really try to... În al doilea rând, încercăm să consolidăm legătura pe care o avem cu autoritățile de management pentru a avea campanii comune și acțiuni de comunicare comune și încercăm să avem o abordare bazată pe campanii. Spre exemplu, anul trecut uh, am lansat o campanie care a solicitat uh, beneficiarilor să-și deschidă porțile pentru cetățeni, pentru ca cetățenii să vadă ce s-a obținut în urma acestui proiect. Și în acest an vom avea o campanie și mai mare, pentru că aniversăm 60 uh, de ani de la înființarea Fondului Social European deci ne unim forțele pentru a încerca să facem mai multe prin această abordare. Ultimul lucru pe care încercăm să-l facem este să schimbăm tonul comunicărilor. Pentru că uneori suntem acuzați că suntem prea instituționali prea cerebral și atunci încercăm să marșăm un pic pe emoțional, dacă putem spune acest lucru. Deci asta se întâmplă din partea Comisiei. Dar, așa cum au spus uh, mulți europarlamentari înaintea mea, ceea ce este esențial este să consolidăm legătura între diversele niveluri, pentru acestea să comunice mai bine proiectele și rezultatele acestor proiecte finanțate din Fondul European de Investiții. Și ați vorbit despre serviciul Eurobarometru, care a fost uh, contactat în 2015. În mai 2017 vom avea o nouă versiune și atunci vom putea compara rezultatele. Mulțumesc! Thank you for that. Uh, I... Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Uh, Rona, raportorul. Mulțumesc în primul rând pentru intervențiile care au avut loc. Nu cred că sunt mari probleme, nu cred că vom uh, întâmpina mari probleme în uh, ajungerea la un compromis. Există IMM-urile și ocuparea cele două cuvinte importante, apoi este vorba despre vizibilitatea evaluării acestor politici și a impactului lor, apoi simplificarea care să nu însemne și o relaxare a controalelor. Iată un alt uh, lucru important, acesta trebuie să meargă mână în mână, vizibilitatea privind plus valoarea, mai ales la nivelul subvențiilor europene în acest domeniu și un element important, dar care poate nu a fost ridicat suficient uh, în textul propus, este participarea, dinamizarea participării actorilor locali și parteneriatele care trebuie să aibă loc aici, fiindcă parteneriatele reprezintă piatra unghiulară a acestei capacități de punere în aplicare, dar și a acestei capacități de vizibilitate și de comunicare. Deci sunt convins că vom putea să Um, colaborăm foarte bine și să avem o contribuție importantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Calendarul pentru depunerea amendamentelor 9 martie, până pe 9 martie se pot depune amendamente, se va adopta la Comisia de Ocupare pe 2 și 3 mai, iar votul la Comisia Comitetului pe Fond va avea loc pe 29-30 mai. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea zi, standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională este amânat pentru data de 28 ianuarie, ă, mă scuze, februarie, după masa, ceea ce înseamnă că trecem direct la punctul 8 de pe ordinea de zi și mă bucurăm foarte mult că ați venit mai devreme. Doamna Sedlacek, doamna Sedlacek, directora Agenției Europene pentru Sănătatea și Securitatea în Muncă, uh, OSHA, una dintre cele mai importante agenții ale Uniunii Europene. Deci ultima dată când ne-a vizitat domnia sa a fost acum câteva luni. Dar nu aveam decât puțin timp la dispoziție atunci, eram foarte grăbiți. Ne bucurăm că sunteți acum uh, din nou alături de noi. Ne veți face o prezentare, lucru pentru care vă dau imediat cuvântul. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă dau cuvântul imediat. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc uh, mai ales pentru invitație. Mă bucur foarte mult că pot să vă prezint programul de lucru pe 2016 și ce am făcut noi în ultimul an, iar apoi, uh, uh, bineînțeles, să vă prezint și punctele importante pentru 2017 și 2018. Știți probabil <coughs> că um, OSHA își aduce contribuția la rezolvarea principalelor uh, provocări uh, din uh, domeniul ocupației forței de muncă, sănătății și și siguranței din Uniunea Europeană. La ce mă refer? Mă refer la îmbătrânirea populației din câmpul muncii și nevoia de a asigura o, un proces de îmbătrânire activ și uh, sigur pentru toată lumea și apoi nevoia de a coordona strategiile de sănătate cu accent pus pe punerea în aplicare și um, Apoi importanța de a avea date statistice comparabile la nivelul statelor membre, provocarea pe care o reprezintă conformitatea cu regulamentele din domeniul sănătății și siguranței, mai ales cu accentul pus pe IMM-uri și pe, pe microcompanii și importanța de a gestiona substanțe periculoase, de pildă la, la um, muncă și asigurarea unui nivel de protecție împotriva bolilor uh, profesionale și, apoi, nu în ultimul rând, anticiparea unor necunoscute și a riscurilor emergente, iar toate aceste provocări au fost uh, discutate acum uh, în uh, comunicarea Comisiei pe 2017 privind siguranța și sănătatea la locul de muncă pe toată lumea și modernizarea legislației din, și politicilor din domeniul sănătății și siguranței la locul de muncă. Acum să trecem prin proiectele și activitățile din 2016. În primul rând vreau să fac referire la proiectul delegat de către Comisie și Parlament agenției noastre, un proiect pilot pentru, um, în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă pentru uh, angajații mai vârstnici. Acesta a fost un punct de plecare pentru discuție viitoare și pregătirea campaniei noastre privind siguranța și sănătatea la locul de muncă. Deci un loc de muncă sigur și sănătos pentru toate vârstele uh, care se derulează pe parcursul anului 2006-2017. Obiectivul acestui proiect a fost uh, să să, se, să, ajut, să aducă sprijin în dezvoltarea politicilor în acest domeniu și am tras concluzii în ceea ce privește uh, ce reprezintă, care sunt strategiile bune și practicate la ora actuală și am oferit exemple în ceea ce privește uh, uh, strategiile bune și la nivelul companiilor. Veți uh, găsi rezultatele pe site, avem rapoarte de la 29 de țări și vedeți acolo care este situația în ceea ce privește gestionarea unei forțe de muncă mai vârstnice, Apoi avem prezentări de studiu de caz și strategii care se concentrează mai ales pe întoarcerea în câmpul muncii, pe reabilitare și apoi avem un raport care a fost lansat de curând și pe care l avem pe site. Este foarte important pentru noi toți, bineînțeles, mai ales pentru decizionare la nivel politic, pentru cei care uh, creează politici la nivel european. Acum avem o evaluare ex post, deci putem să percepem foarte clar care este plus valoarea la nivel european, iar rezultatul a fost punctul de plecare pentru această campanie Siguranță și Sănătate la locul de muncă pe 2016-2017 și vreau să vă spun încă o dată că una dintre campaniile de, cu cel mai mult succes a fost aceasta și toate statele membre au participat și Norvegia și de Balcanii de Vest și Elveția. Un mesaj foarte important uh, transmis aici este importanța prevenirii pe întreaga carieră. Nu ne concentrăm doar, sau nu ne concentrăm doar pe lucrătorii vârstnici, începem cu acest proces de prevenire încă de la uh, momentul în care se pătrunde pe piața muncii, deci când lucrătorii sunt tineri. Avem uh, un eveniment care, de, final, de încheiere care avea loc în noiembrie în Bilbao. Apoi avem un uh, uh studiu în ceea ce privește datele statistice, avem nevoie de date statistice comparabile la OSHA și avem uh, un studiu la nivelul întreprinderilor privind noile riscuri, riscurile emergente. Acestea ne oferă informații foarte importante și umplă o lacună aici, fiindcă există, e vorba de studii la nivelul companiilor și primim uh, um, acest, uh, aceste informații de la nivelul companiilor. Aici am publicat deja două analize secundare aprofundate privind participarea lucrătorilor la nivelul companiilor și un al doilea se referă la o analiză comună a acestui studiu efectuat împreună cu uh, cu uh, studiul privind uh, forța de muncă al Eurostat și condițiile de muncă europene de la Eurofund. Apoi mai avem uh, alte analize secundare care se refer la riscul, riscuri psihosociale și practicile de la nivelul de gestion, de la nivelul uh, direcțiunii în ceea ce privește sănătatea și siguranța la locul de muncă. Apoi un proiect foarte important pe care l-am demarat uh, la sfârșitul lui 2015, începutul 2016, ceea ce privește micro-întreprindere, 93% dintre întreprinderi din Uniunea Europeană sunt micro-întreprinderi. Deci avem uh, deja publicate uh, rapoarte privind starea de fapt în 2016, unde vedem care este situația siguranței și sănătății la locul de muncă în uh, microcompanii. Acest proiect este în derulare, vom avea rezultatele finale și raportul final la sfârșitul acestui an și începutul anului viitor. Acesta va fi o analiză, analiză calitativă a atitudinilor și comportamentelor privind sănătatea și siguranța în micro precum și rolul intermediarilor și vom prezenta și programe de succes și strategii încununate cu succes uh, la uh, nivel uh, sectorial și la nivel internațional. Mai avem și instrumentul pentru analiza riscului indirect. Acesta este una dintre poveștile de succes pentru IMM-uri. După cum știți, un instrument foarte ușor de accesat, fără costuri suplimentare. Chiar și Comisia Europeană a sugerat ca acest de instrumente ar trebui să fie, aceste instrumente ar trebui să fie extins și mai mult solicitând statelor membre să uh, le introducă în, în uh, folosire în sistemul juridic. Deci în 2017 ne, ne concentrăm mai mult pe promovarea și diseminarea acestui instrument. Cum arată acest instrument? Cum arată acest lucru de la, deja la sfârșitul lui 2016 uh, s-au fost publicate 118 de instrumente, 20 în... <clears throat> și uh, vreau să vă spun că efectul este de bulgăre de zăpadă, din ce în ce mai multe țări participă. Acum trecem la 2017, unele aspecte principale care trebuie ridicate aici, uh, lucru care v-a interesat pe dumneavoastră, cred, se referă la uh, la noile riscuri, riscuri emergente în uh, domeniul siguranței și uh, sănătății, împreună cu impactul uh, locației de muncă și, de muncă și TIC, tehnologiile de comunicare. E vorba de cloud, computing și ce înseamnă acest lucru privind relațiile de muncă, ce înseamnă noul statut de angajat în acest sens. Acest acest proiect va fi definitivat în 2018 și avem mai mult și articole cu, privind, cu privire la viitorul uh, forței de muncă, o, o chestiune de um, mare importanță pentru noi toți, fiindcă câmpul muncii se schimbă atât de rapid. Uh, un alt uh, subiect se referă și la bolile profesionale. Aici avem uh, trei proiecte. Unul care se referă la întoarcerea în câmpul muncii și reabilitarea pentru uh, lucrătorii care um, sunt într-o perioadă de revenire după cancer. Aici are legătură cu uh, agenții biologici de, de, biologici de la muncă și apoi evaluarea metodologiei pentru identificarea bolilor profesionale printr-o revizuire a sistemelor de alertă și sentinelă existente toate aceste activități care țin de substanțe periculoase vor fi din nou punctul de plecare pentru următoarea campanie privind substanțele periculoase din 2018 și 2019. Încă un subiect uh, despre care știți foarte multe, bineînțeles, îl reprezintă principalele cauze pentru concediu medical pe termen lung, pensionare timpurie și așa mai departe. Noi acum am început deja acest lucru, deci începem o re- activitate de revizuire. Am alocat foarte multe resurse în acest sens pentru a ne ocupa de uh, chestiunea bolilor uh, scheletomusculare și vom avea o analiză aprofundată a uh, cauzelor și costurilor aferente acestor boli și apoi vom încerca să identificăm cele mai eficiente instrumente de prevenire, de orientare și, uh, și vom încerca să uh, diseminăm uh, informații în acest sens. Aceste boli au fost întotdeauna importante, dar mai, cu, cu atât mai mult acum accentul special care se pune pe acestea, fiindcă Consiliul de Administrație a hotărât în ianuarie că uh, Uh, Acesta va fi subiectul uh, campaniei uh, privind siguranța și sănătatea pe 2020-2021 și anume că ne vom ocupa de aceste tulburări după campania privind substanțele periculoase. Și nu în ultimul rând vreau să fac referire la faptul că știți prea bine că ne Uh, că noi lucrăm uh, în conformitate cu programul multianual strategic 2014-2020, ceea ce înseamnă că acum se evaluează programul strategic plurianual și vedem dacă și cum am atins obiectivele, dar în același timp vom începe în luna iunie să discutăm cu Consiliul de Administrație să vedem care va fi strategia după perioada, după 2020. Mi-ați dat Eh, la dispoziție 10 minute, am depășit puțin timpul. Mă scuzați și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații extrem de prețioase. O să discutăm despre revizuirea uh, de, uh, um, OSHA și uh, mâine dimineață mai mulți colegi sunt pe drum, nu au ajuns uh, acum aici, dar vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare extrem de interesantă. Ați vorbit despre forța de muncă uh, vârstnică sau care îmbătrânește și uh, aceste lucruri sunt extrem de interesante. Aveți întrebări? pentru invitata noastră? Yes, Mr. Becker. Domnul Becker. Ich habe keine Frage. Nu am nicio întrebare, însă aș dori să laud cele spuse de doamna Sedlacev, care, într-o perioadă atât de scurtă de timp, uh, a reușit să ne prezinte o privire de ansamblu extraordinară și sper că vom putea continua această cooperare constructivă. Mai mult uh, nu am de adăugat din partea mea. Vă mulțumesc din nou. Mr. Hock. Domnul Hock. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Mulțumesc, doamna președinte. Am uh, imensa plăcere de a fi raportor pe marginea acestui subiect și vreau să mulțumesc doamnei directoare, în primul rând, pentru, pentru excelenta colaborare de-a lungul uh, activității de pe marginea acestui regulament care instituie uh, Uh, agenția OSHA. Această colaborare a fost uh, rodnică, a fost fructuoasă și extrem de utilă. Mă alătur celor spuse de dumneavoastră, spunând uh, și mai ales privind provocările despre care ați vorbit, nu este vorba doar despre igienă, sănătate, siguranță la locul de muncă. Dumneavoastră ați ridicat chestiuni importante pentru întreaga Europa și pentru toți lucrătorii ați vorbit despre prevenire și protecția tinerilor, prevenirea uh, și protecția tinerilor care intră pe piața muncii. Acest lucru este foarte important în uh, contextul îmbătrânirii demografice dacă nu există o încurajare în acest sens, s-ar putea ca tinerii să fie de, descurajați și să nu accepte unele provocări la locul de muncă. Și este important pentru tine acest lucru. Ați uh, ridicat uh, un aspect care poate are un uh, rol mai uh, anex, dar foarte important. Revenirea la lucru după o pauză din cauza unei boli, reeducare și așa mai departe, uh, E vorba de persoane care au trecut printr-o perioadă grea și apoi uh, trăiesc uh, în singurătate și în afara pieții, pieții muncii, câmpului muncii, este important să se propună acestor persoane niște ocazii reale de reîntoarcere în câmpul muncii. Acest lucru este important și la nivel social, fiindcă nu putem să stigmatizăm pe, acești, pe acești oameni, să-i uh, excludem pur și simplu din câmpul muncii. Și este important să există un loc și pentru ei și trebuie ca în... Și trebuie să, se, să țineți cont de acest lucru și în viziunea dumneavoastră, bineînțeles. Apoi, trebuie să anticipăm și noile evoluții. Și asta este foarte important. De pildă, chestiunile oncologice. Și evoluțiile oncologice în medicină trebuie anticipate. Și aici anticiparea este foarte importantă în domeniul securității și sigura, sănătății în, la locul de muncă. Iată, capătă și mai multă importanță. Cred că mâine e termenul limită pentru depunerea amendamentelor la raportul meu, deci am putea să profităm de această ocazie pentru a ne apleca mai mult asupra acestui subiect. Dar iată, încă o dată vă mulțumesc, doamne director, pentru această abordare realistă. Thank you, Mr. Bach. Domnul Bach. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori și eu să mulțumesc doamnei Sedlacek și aș dori să-mi cer scuze pentru că am sosit atât de târziu, însă ați amintit faptul că este luni, durează mult până sosim, suntem membrii mai multor comisii și nu întotdeauna este posibil să fim prezenți în mai multe locuri în același timp pentru a urmări toate prezentările. Pentru mine se pune întrebarea cum vom reuși pe viitor să garantăm sănătatea și siguranța la locul de muncă prin noile forme de contracte de muncă. Pentru că în ultima perioadă am văzut că este foarte dificil să să garantăm același grad de siguranță atât în cazul multinaționalelor cât și în cazul întreprinderilor mici și mijlocii. Și ați amintit uh, noile forme, noile forme de muncă care au apărut și uh, Aș dori să, să vă întreb dacă legiuitorii au posibilitatea de a anticipa noile tendințe, viitoarele uh, forme de angajare uh, pentru a reacționa mult mai rapid uh, și nu de a reacționa abia după ce se întâmplă ceva. Doamna Harkin, vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să felicit OSHA pentru activitatea lor de până acum și pentru intențiile de viitor. Cred că raportul este unul impresionant. În ceea ce privește partea dedicată întreprinderilor mici și mijlocii, acea activitate este deosebit de importantă pentru că doar în urmă cu câteva minute discutăm despre reducerea sarcinilor administrative și uneori aici, în Parlamentul European, um, în ciuda celor mai bune intenții, reușim să adăugăm sarcină, o povară administrativă mai mare și ne bucură activitățile dumneavoastră, instrumentele online prin care această povară poate fi redusă. Mă bucură faptul că vă, preocup, vă preocupă riscurile posibile, mai ales în domeniul TIC și riscurile psihosociale. Există foarte multe rapoarte din proprie inițiativă în Parlamentul European care se ocupă de acest subiect și rămânem în acest uh, domeniu. Mă bucură faptul că vă ocupați de aceste boli ale scheletului și ale mușchilor. În ultimul mandat am fost raportoare pe acest subiect, așteptam o propunere din partea Comisiei, însă propunerea respectivă nu a venit și mă bucură faptul că eventual activitatea agenției dumneavoastră va reprezenta un punct de plecare pentru inițiative legislative în acest uh, domeniu. Am câteva întrebări. Ați menționat pilonul uh, drepturilor sociale și aș dori să vă întreb care sunt activitățile planificate în legătură cu acest subiect specific. Și apoi, ideea sinergiilor existente între diferite agenții. Și, din nou, din perspectiva dumneavoastră, cum progresează lucrurile? Și, în al treilea rând, Campania privind un loc de muncă sigur a fost extraordinară. Ați avut 29 de rapoarte pe, fie, pe țări diferite, exemple și ne-ați dat exemple despre cum ați diseminat uh, aceste rezultatele acestei campanii și aș dori să vă întreb dacă cineva, cineva a făcut uh, pasul următor pentru a vedea uh, care a fost impactul campaniei respective. Și în final, Aș dori să repet cele spuse de domnul Bach. Noile forme de desfășurare a activității. Ați menționat economia colaborativă care se profilează tot mai mult și aș dori să vă întreb dacă aveți uh, intenții, uh, planuri concrete de a examina modul în care aceste noi forme de desfășurare a activității, a, a activității afectează pe lucrători. Uh, pentru că Parlamentul dorește, are nevoie de informații relevante despre uh, care ar trebui să fie viitoarele măsuri de reglementare. Mulțumesc! Mulțumesc, dau din nou cuvântul doamnei Sedlacek. Vă mulțumesc pentru toate, uh, pentru toate aceste întrebări. Vă mulțumesc pentru că Ați menționat într-un mod atât de pozitiv activitatea noastră. Aș reveni la cele spuse de domnul Hoc, care a menționat importanța participării lucrătorilor tineri și mai în vârstă Analizele noastre, proiectele efectuate de noi ne-au demonstrat că mai ales statele care au implementat o abordare holistică de gestionare a forței de muncă uh, mai în vârstă, incluzând întotdeauna asemenea proiecte de revenire la locul de muncă, au uh, avut succese, succese și în uh, includerea pe scara mai largă și a tinerilor pe piața muncii. Deci, am identificat patru grupuri de state. Primul dintre acestea este cel care au depus eforturi foarte mari pentru a avea un, uh, un, o abordare holistică și reabilitarea prin intermediul unor programe de reîntoarcere la, la muncă a dus la păstrarea pe o perioadă mai lungă la locurile de muncă, într-o activitate și a persoanelor sănătoase. Deci sunt învățăminte pe care le putem trage de pe urma acestor, uh, acestor programe. Și acum o să trec uh, la limba germană, pentru că domnul Bach m-a întrebat în limba germană în legătură cu noile forme de contracte de muncă și faptul că Lumea muncii este într-o transformare permanentă, noile legături între relații între angajatori și lucrători. În proiectul nostru Foresight privind TIC și locurile de muncă care se deosebesc foarte mult de locurile de muncă actuale. Foarte probabil, la sfârșitul acestui an, în cadrul acestui proiect, vom organiza un uh, seminar sau o conferință, ocazie cu care, sperăm că vom reuși să facem acest lucru, ocazie cu care vom, vom invita și nivelul politic, ministrii care se ocupă de ocupare, care deja au uh, operat modificări legislative relevante în acest sens. În urmă cu câteva săptămâni, președintele Comisiei Juncker a organizat un eveniment dedicat pilonului social, ocazia cu care au intervenit miniștrii de resort din Suedia, Austria și Germania și alți câțiva miniștri de resort care, uh, din state unde uh, legislația este pe punctul de a fi adaptată uh, noi situații. Uh, am purtat deja, se, se, se poartă deja discuții foarte bune în Austria despre cum este definit un, un uh, angajat, un lucrător și sunteți invitați să participați la acest eveniment pentru a vedea care sunt ultimele evoluții care se petrec pe plan național, pentru că, într-adevăr, trebuie să reacționăm foarte rapid mediului muncii în schimbare. Și doamna Halkin, și permiteți-mi să revenim la limba engleză acum. Ceea ce facem este ca în fiecare an să purtăm o discuție cu agențiile partener, cum este Eurofund, CDFOP, dar și alte agenții. Și în mod special cu Eurofound semnăm în fiecare an un acord prin care prevedem domeniile în care ar trebui să cooperăm. Am uh, avut și publicații uh, comune privind forța de muncă în vârstă și am avut o cooperare similară și cu uh, CFDOP și este, pentru noi este important să nu există eforturi uh, duplicate. Convenim uh, programul de lucru, subiecte anume și suntem deosebit de, de atenți să nu există anumite suprapuneri. V-ați referit de asemenea la campania privind siguranța la locul de muncă și care a fost impactul acestei campanii pe plan european și pe plan național. Tocmai ce am finalizat evaluarea fostei campanii privind riscurile sociale, tocmai am primit raportul și după prima lectură situația mi se pare una foarte bună, desigur lucrurile mai pot fi îmbunătățite, însă este o procedură pe care o facem pentru toate campaniile organizate. Una din problemele principala se referă la faptul că, desigur, este important ca pe plan național rețeaua națională, rețeaua noastră privind siguranța și sănătatea la locul de muncă să fie implicată cât mai mult în organizarea acestei campanii, să recurgă la subiecte relevante pentru nivelul național. Este ceea ce cerem întotdeauna acestor autorități naționale să se implice cât mai mult, însă vom evalua toate, toate aceste campanii. După cum am spus, tot mai multe companii uh, se implică, însă nu este rău ca cât mai mulți membri activi să se implice. În ceea ce privește drepturile sociale, trebuie să recunosc că nu prea am înțeles ce doreați să, să aflați de la mine. Uh, Doresc să știți dacă suntem activi în acest domeniu sau avem proiecte și activități. Da, citisem prezentarea dumneavoastră și a spus că anul 2017 aduce inițiativă importantă pe plan european. Vă referiți la pilonul european al drepturilor sociale și apoi precizați faptul că acesta uh, insistă asupra importanței activității OSHA și mă întrebam dacă există anumite activități specifice preconizate. Da, știți că pe noi ne preocupă în primul rând sănătatea și uh, siguranța la locul muncii. Deci, din acest punct de vedere, este un drept social existența unui loc de muncă sigur și sănătos. Și proiectul privind uh, forța de, de muncă în vârstă, ne-a permis să examinăm uh, situația și din punctul de vedere al drepturilor sociale, care influențează, au un impact asupra uh, siguranței și sănătății la locul de muncă. Deci, din această perspectivă, ne ocupăm și de drepturile sociale care garantează un loc de muncă sigur și sănătos. Și sper că am reușit să răspund la toate întrebările pe care mi le-ați adresat. Da, cred că ați reușit să faceți acest lucru. Ar fi fost eventual, am fi avut probabil mai multe, însă nu, din păcate nu astăzi. Vom vota sau cel puțin vom discuta revizuirea uh, OSHA, CDFOP, Eurofund mâine. Sper că vom și vota și Vă mulțumim pentru prezență, sunteți întotdeauna binevenită, discutăm cu mare plăcere toate aceste subiecte care țin de competențele cheie ale comisiei noastre. Vă mulțumim că ați putut să dați curs invitației noastre. Sper că vă vom revedea în curând și acestea fiind spuse, ședința s-a încheiat însă vă rog să nu uitați că mâine la ora 9 dimineața uh, avem o sesiune de voturi. Vă mulțumesc!